Okay, colleagues, can I reconvene the meeting? Dragi colegi, haideți să reluăm ședința noastră din această masă. Avem două puncte pe ordinea de zi înainte de ședința coordonatorilor. Primul punct este prezentarea unui studiu referitor la instrumentele de finanțare pentru TNT. Domnul Hib van Essen va fi alături de noi. El vine de la organizația CE Delft din Olanda și le avem pe domnul Robert Bain de la ITS Leeds din Marea Britanie. Este vorba despre uh, partea din Marea Britanie de peste munți. Ne vor prezenta acest uh, studiu și au să le acord câte 10 minute fiecăruia, dacă sunteți de acord, domnilor ca să lăsăm timp și deputaților să adreseze întrebări. Cine dorește să înceapă? Bun, dacă vorbește o singură persoană, atunci are 20 de minute. Așadar, domnul Van Essen ne va prezenta instrumentele de finanțare pentru rețeaua TNT. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat aici să facem această prezentare referitoare la instrumentele de finanțare a infrastructurii de transport din UE. Noi de la CE Delft, împreună cu partenerii noștri, ITS Leeds, al cărui reprezentant e în sală, și TEPR, un alt uh, consorțiu independent din Marea Britanie, am făcut acest studiu împreună. Principalul scop al studiului nostru era să uh, trecem în revistă instrumentele de finanțare, sursele de finanțare pentru infrastructura de transport din UE, cu accent special pe rețelele TNT. Toată infrastructura este finanțată fie de utilizatori, fie de contribuabili, dar noi am vrut să mergem mai departe, să analizăm mai în profunzime. Am analizat cel de chestiuni cheie conexe, precum um, alinierea strategică, alinierea operațională a instrumentelor și, desigur, chestiuni ce țin de capacitatea administrativă. Desigur că am evaluat și diversele opțiuni prezentate de Comisia Europeană, orientările privind TNT și toate celelalte propuneri care au legătură cu finanțarea rețelelor TNT. Am formulat și câteva recomandări de politică pe baza acestor analize ale noastre. Cum spuneam, uh, suntem uh, trei organizații partenere în acest studiu. Pe scurt, politica TNT reprezintă un element cheie al politicii de transport în Uniunea Europeană. Acest lucru este valabil de câteva zeci de ani. Poate că ar fi bine să spunem pe scurt care sunt principalele scopuri ale acestei politici piața internă, o accesibilitate îmbunătățită pentru statele membre, atât la pasageri cât și la transport de marfă și, uh, mai recent, uh, obiectivul de atenuare a impactului schimbărilor climatice. De asemenea, coeziunea economică, socială și teritorială reprezintă un uh, scop foarte important al politicii tente. Și trebuie să subliniem că aceste rețele doresc să aducă o valoare adăugată europeană, deci pentru întreaga Uniune Europeană. Definiția TNT înseamnă practic uh, transportul pe distanță lungă de pasageri sau de marfă între state membre ale Uniunii Europene. Politica include, printre altele, o contribuție a Uniunii Europene la această infrastructură. În perioada actuală de finanțare, aceasta este de 52 de miliarde de euro, o sumă considerabilă de bani, și aici nu am calculat uh, contribuția BEI. Aici am făcut un tabel cu costurile și finanțarea ce vine de la Uniunea Europeană pentru TNT pentru uh, perioada de uh, programare trecută, actuală și viitoare. Și vedeți că cifrele cresc. Cifra de 52 pe care tocmai am citat-o se află în cea de-a doua coloană. Avem fonduri de coeziune și FEDER. Plus avem uh, împrumuturi de la BEI, 41 de miliarde în perioada 2000-2006 și care uh, crește la aproximativ 53 de miliarde în perioada actuală, după cum am calculat noi. De asemenea, vedem uh, în partea de sus că uh, totalul costului crește în timp de la aproximativ 300 de miliarde în perioada 2000-2006 la 390 în perioada actuală și ca să se atingă obiectivele din Cartea Albă, se estimează că va fi nevoie de o sumă de 540 de miliarde în următoarea perioadă de finanțare. O creștere semnificativă. Aici am făcut și uh, un calcul separat pentru UE15 și pentru noile state membre. Vedeți aici că o sumă consistentă rămâne în continuare la UE 15, însă sumele cresc pentru ambele categorii. Aici aveți informații mai detaliate, puteți să găsiți detalii și în raportul nostru cu privire la surse și instrumente. Vedeți că avem o suplimentare uh, care este mai mică decât cea inițial prevăzută. Avem 8 miliarde pentru programul TNT în perioada actuală, și dacă mai adăugăm și uh, sumele de la Fondul de Coziune și FEDER, avem uh, aproximativ această cifră de 80 de miliarde. Dar aici uh, este inclus nu doar transportul, ci și alte tipuri de infrastructuri. Pentru TNT avem cam 44 de miliarde. BEI are o sumă chiar mai mare, 53 de miliarde și vedeți că există diferențe destul de mari între ratele de cofinanțare. Pentru TNT avem uh, rate de cofinanțare care sunt uh, prin comparație mai mici. Aici avem câteva diagrame în care arătăm partea de finanțare ce vine de la statele membre, iar în partea stângă vedeți o sumă 390 de miliarde. E vorba de perioada actuală de finanțare. Trei sferturi vin însă din alte surse, nu de la statele membre. Vin de la investitori, de la guverne națională și cel de-al patrulea sfert, practic, vine din surse comunitare sau bei. În partea dreaptă vedeți uh, proiectele prioritare și TNT. Uh, vedeți că programul TNT însuși are un accent puternic pe proiectele prioritare și la celelalte instrumente de finanțare se face o altfel de departajare, de diferențiere între proiectele prioritare și neprioritare. Aici am încercat să arătăm pe ce se cheltuie banii în transport. Vedeți aici pe ecran că suma de bani care este cheltuită pe drumuri și pe căi feroviare este aproximativ uh, echivalentă și, uh, prin comparație, mult, mult mai puțin se cheltuie pe căi navigabile interne sau pe transport multimodal. Aici, interesant de notat este că în cadrul TNT, partea leului revine căilor ferate și autostrăzilor pe când uh, la FEDER și la Fondul de Coeziune transportul rutier are o pondere mult mai mare. Aici uh, am uh, pus câteva date mai detaliate cu privire la Fondul de Coeziune și la FEDER în perioada actuală de finanțare. Datele sunt până în 2010. Și aici vedeți că apar unele diferențe între sumele care au fost aprobate și cele care au fost alocate unor uh, proiecte specifice. De exemplu, pentru autostrăzi sau pentru drumuri naționale, suma este mai mare decât pentru căi ferate sau pentru alte categorii și v-aș da o idee despre cum funcționează acest tip de finanțare. Am luat un proiect TNT, am luat um, ca exemplu proiectul prioritar 6, Tour Bordeaux, deci Franța, care în total are o sumă alocată de 7,8 miliarde de euro, milioane de euro. Vedeți aici că um, Francezii sunt cei care gestionează aceste, aceste sume. Vedeți fiecare cu cât uh, contribuie. Uh, statul francez, băncile comerciale care au garanții de la statul francez, este, e destul de complicat și multe instrumente sunt uh, folosite combinat în cazurile reale. Pentru perioada de finanțare următoare, Vedeți aici cifrele. Actualmente aveam 80, dar um, pe viitor programul TNT uh, va fi uh, înlocuit de facilitatea conectarea Europei și vom avea o sumă de 31,7, deci mult mai mare față de 8 cât era înainte. Și subliniem 10 miliarde vint din fondul de coeziune. Per total, fondul de coeziune și FEDER împreună vor uh, avea 41 de miliarde, deci presupunem că um, partea cheltuită pe TNT va fi cât de cât similară cu cea din perioada actuală. Deci ar trebui să adăugăm la 31,7 tot 31 pentru că, zicem, cele 10 miliarde sunt incluse și, în total, am avea undeva la 63 de miliarde de euro. Cât privește partea B, aici nu suntem siguri ce sumă va fi disponibilă, deoarece e în funcție de cerere. Un element important în propunerea comisiei este obligațiunea de proiect. Nu vreau să intru prea mult în detalii aici, însă cred că e bine să menționăm acest lucru chiar dacă întreagă. Obligațiunile de proiect sunt menite să îmbunătățească ratingul unor proiecte pentru a atrage investitori privați. Asta este practic ideea. Deci ele permit uh, acordarea unor garanții pentru a transfera riscurile, în cazul acesta către BEI. Prin uh, astfel de garanții apare un efect multiplicator, adică pentru fiecare miliard cheltuit pe obligațiuni de proiect, ne așteptăm sau se așteaptă să se atragă uh, investitori uh, într-un, într-o proporție de 15 până la 20. Deci pentru fiecare milion cheltuit uh, cu obligațiuni de proiect, uh, ne putem aștepta uh, să se atragă 15-20 de milioane. Deci destul de atractiv. Argumentul principal pentru un astfel de instrument privește eșecul pieței. Adică trebuie să avem în vedere astfel de posibilități. Nu avem însă un răspuns uh, clar despre ce fel de eșec al pieței este vorba. Există o legătură cu aversiunea, aversitatea la risc uh, pe piața actuală, însă considerăm că ar trebui să se clarifice mai bine despre ce e vorba. Există o fază pilot 2012 până în 2013 și suma maximă pentru obligațiuni de proiect este de 220 de milioane. Acesta ar putea să apară în următoarea perioadă de finanțare. Trebuie să menținem și uh, parteneriatele public-private. Am încercat să evaluăm rapid modul în care au fost folosite ele în uh, proiectele TENTE și care este experiența în legătură cu construcțiile prin PPP-uri. Colegul meu, Bain, este un expert în acest domeniu și vă poate răspunde la întrebări dacă aveți. Concluzia este că PPP-urile sunt benefice, însă numai dacă achiziția publică este bine îndrumată, dacă are uh, consultanți la dispoziție. Ele pot fi riscante uneori în funcție de tipul de PPP pentru care se optează și sigur că depinde și de disponibilitate sau de mecanismele de plată care se bazează pe performanță. Și un lucru important uh, de menționat este că PPP-urile nu ar trebui niciodată uh, alese ca opțiune doar pentru a scoate uh, aceste proiecte din bilanțul contabil. Să trecem acum la propuneri și la modul în care am făcut noi analiza acestor propuneri. Concluziile revizuirii politicii privintente, care s-a făcut în 2009-2010, au arătat că multe proiecte prioritare sunt în urmă. De ce? Pentru că din unul dintre motive este o finanțare insuficientă pentru proiecte. E nevoie de mai multă atenție pentru conexiunile transfrontaliere. Adesea TNT-ul a fost uh, numit uh, sau a fost descris ca un fel de adunătură de proiecte naționale prost legate între ele. Ar trebui să trecem de la asta la o rețea unică. Interoperabilitatea pentru căile feroviare rămâne încă o problemă și, la fel, și integrarea intermodală. Dacă ne uităm acum la aceste noi propuneri, le-aș putea rezuma foarte pe scurt astfel. nu ne mai putem limita la definirea unor proiecte prioritare, ci trebuie să definim o rețea centrală. Aceasta este unul dintre principalele obiective. Iată, deci, o diferență importantă față de uh, politica sau de abordarea anterioară. Apoi, cele 10 miliarde din fondul de coeziune care trec la facilitatea pentru interconectarea Europei trebuie prealocate. Acesta este un mod prin care se poate acorda mai multă prioritate rețelei centrale. Cât privește bugetul pentru programul TNT, el a crescut pentru că apare, iată, posibilitatea de a apela la CEF și asta înseamnă că avem mai mulți bani pentru investit în rețele. Și, în fine, o aliniere strategică a acestor fonduri există, ea e îmbunătățită. Și um, o să revin la asta mai târziu. Acum, ce înseamnă alinierea strategică a instrumentelor de finanțare? Vedem că în legislație obiectivele și prioritățile declarate ale instrumentelor sunt uh, mai bine aliniate, sunt mai apropiate. De exemplu, interoperabilitatea, caracterul transfrontalier, acțiunile climatice, toate acestea apar mult mai clar în propuneri. Prioritățile pot fi uh, îndeplinite prin mai multe modalități, prealocarea, prealocarea de 10 miliarde pentru uh, rețele transfrontaliere, o, rotă de, o rată de cofinanțare mai mare, 10% pentru uh, acțiuni climatice sau transfrontaliere și uh, după cum se știe, vor exista condiționalități ex ante pentru proiecte finanțate prin politica de coeziune. Dacă ne uităm însă la tipul acesta de propuneri, vedem că ceva lipsește, anume contribuția estimată a proiectelor sau propunerilor noi de TNT la țintele exprimate în Cartea Albă. Nu este clar încă în ce măsură vor contribui acestea la țintele de acolo. This is, uh... Un alt element, tot în legătură cu alinierea operațională, e următorul. E important să subliniem faptul că există o accentuare modală diferită între diferitele programe. Am spus acest lucru și la început. Putem să observăm că în programele TNT majoritatea fondurilor vin pentru mm, transportul naval și cel rutier. Cu toate acestea, dacă ne uităm la scopurile principale ale FEDER și ale fondului de coeziune, putem să vedem că țelurile acestor fonduri sunt diferite față de ce ne dorim prin TNT și prin Connecting Europe Facility. Dacă facem o comparație între cheltuieli și scopurile care apar în Cartea Albă privind transportul, observăm că există un risc până a se cheltui foarte mulți bani în transportul rutier, care vor fi blocați acolo, iar pe termen lung ar putea duce la împiedicarea atingerilor, atingerii obiectivelor din Cartea Albă. Apoi, prioritățile strategice sunt foarte importante. Acestea trebuie să se materializeze. Avem acest acest criteriu de o creștere cu 10% a ratei de cofinanțare, care ne ajut în ceea ce privește obiectivele de climă. Ce înseamnă acest lucru? Da, diavolul se ascunde în detalii și de aceea trebuie să fim foarte preciși, să spunem clar ce înțelegem prin acest termen. Capacitatea administrativă și aceasta este o chestiune foarte importantă. Trebuie să existe o definire foarte bună a proiectului și o pregătire foarte bună a acestuia. În cazul unor proiecte, aceste două elemente sunt destul de slabe. Dificilă este și coordonarea între aplicare și procesul de, de licitare. Vorbim despre un uh, proces foarte complex, mai ales când vorbim de PPP. Apoi mai intervin și condiționalitățile exante în contractele de parteneriat, care toc, tocmai își doresc construirea capacităților. Trebuie să se folosească înainte EPEC și Jasper. Sunt niște elemente foarte importante pentru a face față provocărilor. E nevoie de o mai bună coordonare între Jasper și celelalte elemente implicate. Ce am mai descoperit pe parcursul analizei? Au de-a face cu eficacitatea politicii. Aceasta depinde foarte mult de documentele care există. Obiectivele sunt clare, merg în aceeași direcție, însă întrebarea e cum se vor realiza acestea. Așa că este nevoie de un cadru corect. Acest lucru este foarte important, însă nu este suficient. Mai există și alte condiții astfel încât să se ajungă la cele mai bune proiecte. Prioritizarea mecanismul de criterii în ceea ce privește cheltuirea fondurilor europene. Dacă ne uităm la, care, la obiectivele politice, atunci vedem că obiectivele economice și cele care țin de climă sunt foarte clare și sunt dominante. Însă, dacă încercăm să vedem cum, sunt eva- cum e evaluat impactul acum pentru proiectele TNT în desfășurare, ne dăm seama că situația nu e atât de clară și de transparentă. Probabil câteodată ne putem și întreba care este impactul asupra economiei și climatului și cum este acesta evaluat. E E nevoie de niște cerințe mai stricte în ceea ce privește modelele de trafic. Apoi, trebuie să fie cuantificat impactul asupra climei. Analiza costuri-beneficii, o metodologie clară, o metodologie uni uniformă sunt foarte importante pentru a putea analiza costurile și beneficiile proiectelor. Și și aici mai este loc pentru îmbunătățiri. Apoi felul în care se desfășoară întregul proces, aici sunt foarte importante organismele independente, ele ar putea fi de un real ajutor. Acest tip de instrumente poate fi folosit ca o bază atunci când vorbim despre, pro, despre prioritizare. Un alt element pe care l-am identificat în analiză e, de fapt, legătura cu celelalte politici, mai ales în ceea ce privește taxele pentru utilizatori și internalizarea unor costuri. Există două legături aici. În primul rând, taxarea poate să joace un rol în finanțarea infrastructurii, când există asemenea costuri, taxe în infrastructură, acestea pot și să atragă investitori privați. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile acum, mai ales în cadrul fondului de coeziune, observăm că taxele pentru consumatori sunt descurajate. Acestea se scad din proiect și sunt eligibile pentru cofinanțare. Costurile pentru utilizatori sunt necesare pentru, că, pentru transportul feroviar. Nu la fel stă situația și pentru transportul rutier. S-a abordat această chestiune, însă nu a fost soluționată problema în propuneri. Prin uh, facerea de legături în diferitele politici s-ar putea prioritiza mai ușor proiectele. Iar acest fapt se leagă cumva și de internalizarea costurilor externe și de taxele pentru utilizatori. Cred că există multe oportunități prin care se pot consolida legăturile între obiectivele politice. Apoi, instrumente de finanțare inovatoare în cadrul PPP-urilor. Din analiza noastră am conchis că aceste măsuri pot să acopere un vid care există. am putea beneficia de pe urma disciplinei financiare a investitorilor privați. E nevoie de o consolidare mai bună și de externalizare în acest domeniu. Pentru multe dintre aceste instrumente am încercat să vă oferim o privire de ansamblu în raportul nostru, însă chestiunea este una foarte complexă și dacă am fi adăugat foarte multe asemenea instrumente la cele deja existente, am considerat că nu ar fi de un real ajutor. Și în final câte ceva despre aceste instrumente inovatoare, cum sunt obligațiunile de proiect. Trebuie să fie foarte clar căror probleme încearcă să le găsească un răspuns acest tip de instrumente. Dacă analizăm acest set de propuneri, simțim că totul se concentrează pe completarea acestei rețele de bază, adică lucrurile merg mână în mână cu Cartea Albă. În același timp, mai identificăm niște riscuri în ceea ce privește problemele actuale, mai ales cele legate de partea financiară. Știm că o parte din aceste probleme s-ar putea să nu fie rezolvate. Traversăm acum o criză financiară și acest lucru nu ne ajută deloc. Credem că este foarte important să ținem cont de aceste elemente și e de asemenea important să ne gândim la niște scenarii alternative. Ce se va întâmpla dacă nu vor fi disponibile suficiente fonduri? Simțim că într-o asemenea situație e foarte importantă prioritizarea într-o rețea predefinită. Dacă nu sunt destui bani disponibili, atunci trebuie să se facă niște alegeri. Însă pe ce bază trebuie să se facă aceste alegeri? Noi credem că aceste chestiuni încă nu au fost îndeajuns de bine abordate. Ceea ce privește analiza cost-beneficii, asemenea instrument ar putea să ne ajute în a alege. Apoi, taxele pentru utilizatori, schema de comercializare a emisiilor ar putea să ne ajute. Simțim că asemenea instrumente ar putea să ne ajute și în a justifica cheltuielea banilor publici. Ar putea să ne ajute să ne asigurăm că investițiile care sunt făcute contribuie într-adevăr la obiectivele propuse, de carbonizarea transportului și obiectivele economice care sunt legate de transport. V-am dat o privire de ansamblu rapid asupra proiectelor și vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, domnule, și avem deja o listă cu vorbitori. Avem la dispoziție 25 de minute și 8 vorbitori pe listă. Așa că Ținând cont de acest aspect, fiecare vorbitor va avea două minute la dispoziție. Vom începe cu domnul Groș pentru PP, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi pe scurt, pentru că cu siguranță și colegii mei au observații și întrebări. În primul rând vreau să mulțumesc pentru informațiile primite. Mă voi restrânge la trei întrebări importante. Prima întrebare. Acum ne aflăm într-o fază pilot în ceea ce privește obligațiunile de proiect. Iar această fază ne arată și care vor fi următoarele posibilități de finanțare în ceea ce privește TNT. Nu observați că există o contradicție aici și anume o, în ceea ce privește prioritățile. Există proiecte care sunt foarte legate de această parte financiară și există o contradicție cu obiectivele pe care ni le-am propus în Cartea Albă. Mă refer aici la aspectele sociale și de mediu care sunt conținute în Cartea Albă. Întrebarea mea următoarea. În trecut am avut diferite perspective în ceea ce privește instrumentele financiare. Credeți că ceea ce se propune acum, într-adevăr, are un corespondent în realitate, ținând cont de situația financiară din multe state membre? nu doar în statele pe care, la care le cunoaștem situația, cum e Grecia, ci și în alte state. Noile instrumente, aici din nou intră în joc și obligațiunile de proiect. Cum vedeți aceste instrumente în comparație cu vechile instrumente? Care e plus valoarea care reiese din studiile dumneavoastră? Sunt aceste noi instrumente un răspuns la slăbiciunile care au fost constatate în trecut sau pur și simplu vorbim despre o nouă cale? despre niște obligații financiare care trebuie asigurate pe termen lung. Mulțumesc! Domnul cadraui din partea și de două minute. Mulțumesc, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru prezentare. Ne spuneați că în cadrul TNT nu este foarte clar dacă vom ajunge la realizarea obiectivelor. Pe de altă parte, dacă analizăm situația, observăm că acele condiții, precondiții tehnice, de exemplu, participarea pentru a obține subvenții în cadrul TNT, acest lucru se poate realiza dacă există un grad mai mare de interoperabilitate tehnică sau dacă se ajunge la un grad crescut de eficiență. Toate acestea pentru a obține un profit mai mare. Conține studiul dumneavoastră acest element? Cred că ar fi foarte interesant să vedem cum am putea să ajungem la alte obiective prin intermediul linilor directoare, analizând și alte chestiuni, de exemplu externalizarea costurilor interne. E clar că ne aflăm într-o situație bugetară foarte dificilă și de aceea m-ar interesa să știu dacă v-ați gândit cum am putea să ne ocupăm de misii și în alte domenii. Dacă alte domenii ar putea interveni și ar putea să uh, presupun obstacole pentru ceea ce dorim noi să facem. Ce încerc să vă spun? Instituțiile financiare sunt mult mai atente. Ce fel de impact credeți că vor avea asupra instrumentelor cum ar fi obligațiunile de proiect? Ne-ați spus că e nevoie de o mai bună coordonare între obiectivele din diferitele mecanisme care există, BEI și așa mai departe. Ne-ați putea face niște sugestii în acest sens? Cum am putea noi să forțăm mâna BEI astfel încât să lucreze așa cum lucrăm noi în cadrul programelor TNT? Pentru că și aici e nevoie de o anumită condiționalitate. Domnul de Bacher are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare, care cu siguranță ne pune pe gânduri. Am câteva întrebări. Este foarte clar că dacă analizăm investițiile de care avem nevoie acum, atunci e nevoie de investiții în uh, rețeaua de infrastructură, dar e la fel de clar că nu putem să finanțăm noi aceste proiecte. Trebuie să fie implicat aici și sectorul privat. Acest lucru e necesar și e de dorit. Credeți că sugestiile care sunt pe masă, propunerile pe care le avem, sunt suficiente, sunt suficiente astfel încât uh, sectorul privat să fie implicat în aceste proiecte? Este clar că un număr de mecanisme de finanțare sunt aici și pot, fol pot fi folosite, ne stau la dispoziție. Însă, alte, însă mai există și alte mecanisme de finanțare care ar, putea fi, care ar putea fi folositoare pentru noi, pentru a finanța aceste proiecte. Și apoi mai e o întrebare mai generală. Cu toții știm că traversăm apetulburi acum din punct de vedere financiar. Există foarte multă legislație care este acum impusă în întreaga Europa în sectorul financiar. Legislație care este prezentă și aici, în Parlamentul European, se discută despre ea. Ce credeți dumneavoastră? Care credeți că va fi impactul asupra acestei, impactul acestei legislații asupra fondurilor disponibile? Majoritatea chestiunilor legate de obligațiunile de proiect sunt foarte strâns legate de un rating bun al acestor obligațiuni. Dacă agențiile de rating nu se implică în joc și nu vor să acționeze așa, atunci care este planul B? Apoi, costurile de tranzacție și costurile administrative care sunt legate de proiectele PPP. Ați putea să ne spuneți cum putem să ne ocupăm de acestea, domnul Vandal, în două minute. Dank voor uw presentatie. Ik zal me... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare și aș dori să vă pun două întrebări uh, foarte clare. În primul rând, în legătură cu uh, obligațiunile de proiecte. Vorbeați despre un efect de multiplicare și despre un factor de 15 până la 20. Dar cum funcționează acest factor de multiplicare? Ne puteți da mai multe lămuriri? În al doilea rând, aș dori să mă refer la parteneriatele public-privat. Personal, mi se pare dificil să îmi imaginez uh, sau chiar să-mi amintesc un parteneriat public-privat uh, de succes ați putea să ne dați dumneavoastră un exemplu de acest gen? Ați putea să ne dați o ilustrare uh, a acestui parteneriat public-privat? Un model ideal, să spunem, sau un exemplu de succes? Poate că uh, din prezentarea dumneavoastră am ratat eu ceva, însă um, aș dori să mă refer la două lucruri. Spuneați că uh, Există anumite proiecte prioritare care sunt uh, pe drumul cel bun, sunt în grafic, dar uh, am impresia că există și unele proiecte în care au demarat, dar pentru care nu există finanțare. Mi se pare un pic ilogic din punct de vedere cronologic. Dar poate că ați putea să ne dați mai multe detalii. Mulțumesc. Domnule Kramer, ar fi trebuit să vorbiți dumneavoastră și după aceea domnul Van Dalen. Vă rog, două minute. Am căzut de acord că internalizarea costurilor externe trebuie să fie uh, implicată pentru toate modurile de transport. Aveți uh, vreo idee, vreun exemplu, vreun astfel de proiect? Cu siguranță, un asemenea pas ar avea consecințe pentru finanțare. Apoi, ați încercat următorul lucru. Proiecte de construcție în care pur și simplu se actualizează o anumită, o anumită rută, de exemplu între Berlin și Hamburg. Aici, această infrastructură a fost uh, reînnoită iar apoi aceeași situație, aceeași lungime de, uh, de stradă a fost făcută într-o altă regiune, însă de 5 ori mai încet. Proiectul nu a fost terminat la timp și cum putem să facem uh, pe viitor astfel încât astfel de situații să fie evitate. Apoi mai intervine și varianta trans, și variabila transfrontalieră câți bani au intrat în proiecte transfrontaliere. Mai mult de 5%, mai mult de 3%, mai mult de 1%. Dacă nu au ajuns banii aici, atunci unde au ajuns ei? În, în, în proiecte naționale, care pur și simplu s-au dat acestor, acestor state naționale pentru a finanța anumite rute. Apoi, controlele ex ante proiecte, proiecte care au fost plătite, ce a reieșit din ele, adică analiza costuri-beneficii. Ar fi interesant să știm și acest lucru. Există o, o, o comparație între consecințele economice, consecințele de mediu ale unui proiect, care au costat, de exemplu, 10 milioane, apoi știm despre Rail Baltica de 3 miliarde, în care mai multe țări sunt uh, legate unele de altele. Ar trebui să vedem care sunt valorile aici, să vedem ce fel de proiecte se află în vârf și ar trebui să fie coborâte. Apoi, cofinanțare prin intermediul taxelor. Pentru calea ferată, da, fie pentru fiecare locomotivă se plătește pe kilometru. Dacă s-ar face același lucru și pentru transportul rutier, atunci ce s-ar întâmpla cu proiectele europene? Apoi, parteneriatele public-privat. De ce unele state renunță la proiectele bune care aduc uh, mult profit și le dau pur și simplu părții private care fac lucrurile mai scump? Nu înțeleg pur și simplu. Încercarea mea de a vă încadra în două minute a eșuat lamentabil. Domnul Canciani, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui ca lucrurile să fie puțin mai clare. Dacă plapuma noastră este un pic cam mică și acum dacă tragem de ea în toate direcțiile, mi-e teamă că nu vom putea să accesăm uh, fonduri pentru că nu le avem la dispoziție. Uh, sau există și aspectele legate de finanțarea pe termen lung. Și uh, există situații în care nu se poate participa gratuit la proiecte. Dar cum stau lucrurile în care avem o parte uh, dintre aceste fonduri uh, Există un factor de, multiplica, de multiplicare. Uh, asta înseamnă că banii nu vor putea fi recuperați pentru alte utilizări. Așadar, uh, finanțarea se va pierde. Nu ar trebui să ne gândim uh, doar la construcția de infrastructură. Întrebarea mea este următoarea. Dacă putem uh, să facem această construcție de infrastructură cu proprii bani, este o greșeală sau ar trebui să ne revizuim în scădere estimările? În loc să trimitem uh, societățile de dezvoltare pe piețele financiare uh, și dacă trimitem Uniunea Europeană să acceseze fonduri pe piețele de capital, atunci lucrurile se schimbă și, bineînțeles, obligațiunile de proiect vor schimba situația. Uh, companiile dezvoltatoare sunt deja sufocate de o povară financiară foarte mare, de împrumuturi foarte mari și nu mai au posibilitatea să financeze proiectele. Și de aceea trebuie să facem, uh, să asigurăm finanțare publică prin emisiunea de obligațiuni. Cam atât, cam asta am vrea. Doamna o două minute. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte scurtă. Vreau să întreb uh, realizatorii studiului dacă au uh, luat în calcul și consecințele măsurilor de consolidare fiscală adoptate de statele membre și anume lipsa poate a resurselor bugetare naționale în perioada următoare, care cu siguranță va avea un impact asupra finanțării proiectelor TNT. Mulțumesc. Thank you very much, Sylvia. Mulțumesc, Silvia. Doamna Lichtenberger, două minute. Ja, herzlichen Dank. Äh, ich hab... Mulțumesc. Și eu am niște întrebări pentru autorii acestui studiu. Întrebarea mea principală e următoare. În marile proiecte reiese întotdeauna că se depășesc coțurile cam cu 100%, de la 50 până la 100%. Întrebarea mea e următoarea. Există date despre cum arată aceste proiecte și cum influențează acestea finanțarea? Până la urmă, statele membre sunt cele care se trezesc cu niște cheltuieli neplătite. Și e o problemă până la urmă în contabilitate. Sau putem spune că noi, prin fondurile europene, plătim 50% din depășirea costurilor care ar fi putut să fie evita evitate dacă lucrurile se făceau mai bine. Pentru mine această întrebare este una foarte importantă. Apoi, consecințele economice și climatice nu ocupă locul pe care ar trebui să-l ocupe în marea parte a proiectelor pe care le avem în față. Există o mare lipsă de credibilitate. Cum aș putea să cred că trebuie să se construiască anumite, anumite porțiuni de autostradă cu o componentă transfrontalieră, când de fapt sunt multe legături până la aceasta care lipsesc. Deci aceste informații ne lipsesc din întreaga analiză. Acest lucru e valabil și pentru Italia și Germania dacă vorbim de proiecte alpine. O ultimă întrebare. Eu am următoarea temere în legătură cu aceste 10 miliarde din fonduri. Multe state este europene sau multe noi state membre cred că se tem de faptul că toți acești bani vor merge în proiecte din Europa de Vest. E adevărat, sau măcar să spunem în mare parte vor merge banii spre proiecte din Europa de Vest. Sunt niște temeri care există și cărora noi trebuie să le facem față. O mare parte din proiectele aflate acum pe masă nu sunt în noile state membre, ci sunt în vechile state membre care apar pe vechile liste care nu au fost schimbate. Și de aceea am această întrebare. Există vreo posibilitate de a înlătura această problemă? O ultimă observație. Există o problemă în ale alegerea cuvintelor și anume în ceea ce privește finanțarea inovatoare. Acest tip de finanțare, finanțare inovatoare, cred că cuvintele alese sunt uh, sensibile și țin de corupție. Cumuțacos. Domnul Cumuțacos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, și autorilor acestui studiu, care este unul extrem de important. Acest uh, studiu a fost însă foarte greu de realizat pentru că sistemul de finanțare este unul extrem de complex. Și de aici vine principala mea întrebare. Pe de altă parte, am o altă întrebare legată de obligațiunile uh, de proiect sau fondurile de coeziune, însă acestea au fost deja abordate. Întrebarea mea decurge tocmai din această complexitate a sistemului de finanțare. Și aș vrea să pun o întrebare foarte uh, precisă. Care sunt, după părerea dumneavoastră, principalele probleme? Și uh, ce fel de corecții și ce fel de măsuri putem lua pentru a corecta situația, astfel încât măsurile să fie mai simple, iar coordonarea să fie mai eficientă. Cred că este o întrebare foarte concisă și foarte la obiect. Doamna Meissner, două minute. Äh, Mulțumesc, de mai mult timp nici nu am nevoie. Am, am trei întrebări concrete. Una probabil e mai greu să-și găsească un rezultat Există peste 30 de milioane de euro care trebuie să intre în aceste instrumente inovative și obligațiuni de proiect, dar vorbeam înainte de o sumă de 10 miliarde unde au rămas restul banilor și apoi tot legat de obligațiunile de proiect. Vorbim acum de faptul că ne dorim să găsim contribuitori inovativi, însă pe termen scurt există anumite riscuri și și pe termen mediu. Cine credeți că ar putea să se implice ca contribuitor financiar? A treia întrebare. Ați spus că există multe probleme, priori, multe proiecte prioritare care au rămas în urma calendarului și ați vorbit și despre introducerea clauzei use it or lose it. Și atunci există aceste proiecte în care se pierd bani. Există cumva niște granițe legate de plus valoarea europeană să vedem în ce tipuri de proiecte nu se poate folosi principiul use it or use it pentru a nu fi pus în pericol. Domnul Riche, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că toată lumea este de acord că ne vor lipsi banii și în aceste condiții va trebui să arbitrăm. Eu am cinci întrebări care se referă la acest arbitraj, care este un subiect destul de dificil. În primul rând, uh, cui trebuie să acordăm prioritate între mai multe teme, rețea globală, rețea mm, locală, transversalitate, mediu și infrastructură? A doua întrebare am văzut că fondurile FEDER sunt extrem de importante și de altfel cea mai importantă resursă europeană. Și atunci cum putem să arbitrăm între trei obiective, competitivitate, tranziție și convergență, care se aplică la 27 de state membre care au uh, situații financiare și de infrastructură foarte diferită și asta ținând seama și de fondurile regionale. În al treilea rând, cum se reconciliază repartizarea fondurilor între uh, subvenții, uh, evaluarea dosarelor și alte instrumente financiare? A patra întrebare, când, este următoarea. Când un stat membru este eligibil pentru convergență, coeziune și uh, Connecting Europe Facility, în care dintre aceste fonduri uh, va putea să-și găsească finanțarea și cum uh, asigurăm reconcilierea între aceste trei finanțări. Și uh, următoarea întrebare, referitoare la cele 10 miliarde de fonduri de coeziune care sunt uh, alocate pentru CEF. Criteriile aplicate sunt cele ale CEF-ului, uh, ale fondului de coeziune sau ambele? Cum uh, le combinați? Și, în fine, cum țineți cont de exigențele sau de cerințele rețelelor centrale, cerințele naționale și cele regionale în aceste fonduri de coeziune? Pentru că, practic, rămân fonduri de coeziune în cadrul CEF. Mulțumesc! Mulțumesc, în fine, domnule Van Essen. Dar am și eu o întrebare care se referă la parteneriatul public-privat. Câte dintre astfel de parteneriate au um, condus la obținerea de profituri pentru sectorul privat? Mulțumesc că aveți cuvântul. Bună ziua, domnilor și domnilor, mă numesc Robert Fain și fac parte din echipa de studiu au fost uh, puse foarte multe întrebări și au existat uh, și teme comune care au reieșit din întrebări, obligațiuni de proiect, PPP, uh, și apoi uh, acordarea de granturi, dependența de granturi, dar în primul rând mă voi referi la obligațiunile de proiect, care mă interesează foarte mult, pentru că am fost director la Standard Poor's, agenția de rating, foarte mulți ani și de aceea mă interesează foarte mult astfel de facilități care cresc ratingul. În primul rând trebuie să vă spun că piața nu cunoaște foarte clar detaliile acestei inițiative privind obligațiunile de proiect. Înțelegem care este scopul și anume o, un fel de datorie subordonată care va ridica statutul uh, datoriei uh, guvernamentale și care va asigura o protecție a obligațiunilor uh, cu garanții de stat și atunci um, se presupune creșterea ratingului la 3B, la triplu B. În termeni mai ușor de înțeles, asta înseamnă un proiect în care investitorii instituționali profesionali, fondurile de pensii să fie dispuși să investească, pentru că aceștia sunt dorniși să investească numai în proiecte cu cel mai înalt rating. Uh, Moody's, care este o altă agenție de rating uh, de top, nu cunoaște la rândul său uh, de, foarte clar detaliile și uh, nu poate să spună deocamdată că această inițiativă va conduce la creșterea ratingurilor de credit, iar Fitch, care este cea de-a treia agenție de rating, a publicat recent o declarație uh, în acest uh, sens, în sensul că nu înțelege exact ceea ce se întâmplă. Dar vreau să vă spun ce se întâmplă pe piață avem uh, această inițiativă pentru că industria asigurărilor de monolinie a eșuat. Acestea furnizau ratinguri de A pentru proiectele de infrastructură și altele asemenea. Și uh, asta pentru ca investitorii instituționali să poată investi. Industria uh, de monoasigurări, industria asigurărilor de primă linie a eșuat și asta din cauza împrumuturilor pentru sectorul rezidențial. Însă recent uh, interesul uh,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 Uh, ce a crescut recent, deci practic uh, lucrurile încep să-și revină. Uh, am discutat cu directorul general al FSI, care este o companie de asigurări de prima linie și care ne-a spus că există perspective pe această piață și atunci industria de asigurări ar putea să revină pe piață astfel încât ratingul de credit să crească de la AAA la AAA și să atragă atragă investitorii instituționali și fondurile de pensii pentru a investi în aceste proiecte. Așadar, inițiativa este destul de neclară și recomandarea mea ar fi să urmărim evoluția inițiativei privind obligațiunile de proiect. Acum mă voi referi pe scurt la parteneriatul public-privat. Echipa de studiu se consideră entuziastă, însă într-un mod uh, precaut. Uh, și credem că ar fi utilă această inițiativă dacă ar fi aplicată corespunzător, însă până acum a fost aplicată necorespunzător. Știm însă că există foarte multă politică, foarte mulți factori politici implicați, știm că există foarte multă confuzie, confuzie și foarte multă dezinformare. Și în două minute, domnule președinte, aș vrea să discut despre PPP. Am vorbit uh, despre acest lucru în teza mea de doctorat uh, pe acest subiect. Dacă avem două aplicații diferite, două proiecte diferite, infrastructură economică și infrastructură socială, în cazul proiectelor de infrastructură economică, activul care stă la bază generează numerar. Uh, deci, practic, se folosește de plăți către utilizator. Deci este un activ care generează numerar un proiect de taxare pe, pe autostradă, taxe de utilizare și așa mai departe. În acest caz vorbim despre soluții de finanțare, pentru că taxele de utilizare generează bani și aceasta este distincția între infrastructura economică și infrastructura socială iar parteneriatele public-privat sunt folosite pentru amândouă. În cadrul infrastructurii sociale nu există plăți de utilizare. Activele includ școli, spitale, locuințe sociale, care nu generează numerar și de aceea, în acest context, PPP-ul nu este o soluție de uh, finanțare, ci o soluție financiară. Deci, practic, uh, este vorba de o uh, realocare a priorităților statului pe o perioadă de 20-25 de ani. Deci este o schemă de plată de la stat pentru plata sectorului privat care operează activele respective și uh, există modele în acest sens. Sectorul autostrăzilor din Portugalia a fost uh, reformat pentru că plățile datorate uh, de către stat uh, către uh, companiile de autostrăzi erau uh, prohibitive și în condițiile de criză situația nu mai putea continua. În Regatul Unit, uh, guvernul a anunțat săptămâna tre uh, trecută că va, anun- că va sprijini uh, fondurile de asigurări de sănătate uh, în dificultate dezvoltate. Apoi, Agenția pentru uh, Autostrăzi are un buget destul de mare alocat pentru aceste plăți uh, și care va dura 20, um, următorii 20-25 de ani. Uh, acest mecanism are o flexibilitate redusă și asta din cauza angajamentelor de plăți, iar agențiile de rating au început să retrogradeze unele jurisdicții Uh, și unele comunități autonome din Spania, de exemplu, uh, în ceea ce privește expunerea acestora la PPP-uri și obligațiile de plată um, uh, neonorate ale acestora. Cred că lucrul important este este următorul. Uh, PPP-urile te ajută să cumperi lucruri, dar nu te ajută să-ți permiți anumite lucruri. Și uh, adesea politicienii folosesc aceste argumente în scopuri politice și nu neapărat uh, în cadrul unor discuții raționale de, de politică care sunt factorii care stau la baza accesibilității și um, forței financiare. PPP-urile sau orice altă metodă de finanțare nu vor schimba această situație. Să spunem că am o casă pentru că am niște venituri regulate, am un uh, venit uh, disponibil pe care pot să-l cheltuiesc și pe care pot să-l proiectez pe următorii 20-25 de ani. Plus, casa este oferită ca și garanție pentru uh, investitor, pentru împrumutător. Și atunci autoritățile pot să folosească acest argument pentru a-și, actuali, a-și îmbunătăți infrastructura. Mulți predică PPP-ul, dar aceasta nu este o soluție pentru accesibilitate, ci este o soluție financiară. Deci îți spune dacă îți poți cumpăra ceva, nu dacă îți poți permite. Și în fine s-a mai vorbit despre subvenții, granturi. Am analizat această problemă și am mai vorbit de despre această problemă chiar aici în Parlament, în Comisia pentru Bugete. În ultimii cinci ani am constatat o evoluție foarte interesantă a crescut tot mai mult conceptul de combinare a împrumutului cu subvenția. Adică o organizație donatoare, în loc să dea o subvenție, deoarece asta înseamnă un risc mare, dai banii pe gratis, înseamnă că atragi consecințe nedorite, dar prin această posibilitate poți să dai o sumă mai mică și să atragi uh, alte mecanisme financiare prin care să aduci bani într-un proiect. De exemplu, să zicem că avem uh, un proiect care primește o sumă destul de mare de la creditori, de la investitori privați, care sigur sunt prudenți, vor să-și recupereze banii, vii și tu cu o părticică, asigur partea administrativă, logistică, responsabilitatea și foarte important, ai o foaie de parcurs. Adică, în loc să există țări sau autorități regionale sau municipalități care să rămână independente și care să primească subvenții, dar care nu sunt previzibile, mai bine să optezi pentru astfel de model prin care amesteci sursele de finanțare, pentru că astfel, în timp, pe măsură ce economia se redresează, poți să scazi partea de subvenție și să sporești partea de împrumut. Astfel, um, îi scoți pe oameni din dependență, pentru că pericolul este să rămâi uh, în aceeași abordare în care dai subvenții an de an și an. Nu știu dacă colegii sunt de acord. Uh, pentru celelalte aspecte dau cuvântul colegului meu. Da, mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru întrebările numeroase și interesante. O să încerc să răspund la toate. Sper să nu omit nimic. Ca să fac o legătură cu problema accesibilității, sigur că aici trebuie să invocăm și beneficiile economice ale oricărei infrastructuri noi. Deci o evaluare corectă a beneficiilor presupune și o proiecție de trafic. Esențial. De exemplu, să fac o, o comparație cu practica din uh, Olanda, țara mea. Uneori am impresia că evaluarea unui uh, proiect specific în Olanda e mult mai greu de făcut. E mai sofisticată cel puțin decât pentru un proiect tente, proiect tente care este mult mai mare. Ceea ce înseamnă că există loc de îmbunătățire. Independ, independenți trebuie să se facă o validare a proiectelor de trafic, a estimărilor. Acest lucru ar fi foarte important și uh, emisiile de carbon trebuie corelate cu proiectele de trafic, pentru că aceste estimări de trafic uh, ne ajută să ne definim mai bine și prognozele economice și ne arată care este impactul asupra producției de dioxid de carbon. Deci mie mi se pare să mi se pare important să folosim aceleași estimări de trafic pentru ambele domenii. Și astfel am putea elabora niște cerințe mult mai specifice. S-a mai pus o întrebare în legătură cu instrumentele inovatoare. Vom avea oare suficiente fonduri la dispoziție? Poate că unele state membre nu au destui bani la dispoziție. Vom putea, reu- vom putea oare să cheltuim uh, acele zeci de miliarde? Una dintre recomandările noastre este că e foarte important, așa cum spuneam, să avem și un plan de rezervă, un plan B. Este important să existe un astfel de plan pentru scenariul în care nu putem să finalizăm rețeaua centrală, fie pentru că nu avem destui bani, fie pentru că economia nu crește atât de repede pe cum credeam acum câțiva ani. Sigur că în acest caz e important să avem uh, pregătit un plan de rezervă. Și acest lucru afectează prioritățile. Noi uh, punem uh, foarte mare accent acum pe rețea, pe rețeaua centrală, ceea ce e bine, pentru că trebuie să trecem la o rețea integrată, globală. Asta nu înseamnă însă că vom putea să finalizăm rețeaua în 10 ani, pot apărea tot felul de motive, de circumstanțe care să ne împiedice. Ceea ce înseamnă că, în acest caz, ar trebui să facem o prioritizare a cheltuielilor pe care ar fi bine să le facem. O altă problemă viza. Dați să mă uit. Nu, la asta a răspuns colegul. Da, în legătură cu BEI. Aici sunt câteva de spus. Fiecare fond are propriile sale cerințe și desigur că există o legătură între fonduri, dar eu aș spune că Comisia Europeană este cea care e responsabilă, în primul rând, pentru fondul de coeziune, pentru facilitatea conectarea Europei, pentru fondurile structurale. Deci, ea monitorizează respectarea regulilor din aceste fonduri. Poate colegul mă completează. Da, eu am fost consultant pentru BEI mulți ani și pot să vă spun că aceasta este o organizație puțin schizofrenică. Pe de o parte, se vede ca o bancă a Europei, a Uniunii Europene, care implementează politici de dezvoltare, pe de altă parte însă este o entitate comercială destul de agresivă. Pentru mine un lucru interesant de notat este că dacă e o bancă a Uniunii Europene, de ce Curtea de Conturi nu poate să examineze întreaga serie de activități a acestei bănci? Mi se pare puțin bizar. În anii recenți, BEI a acordat sume uriașe de bani. În 2010 a dat 70 de miliarde de euro. Lumea crede că Banca Mondială de la Washington are rolul cel mai mare cu privire la politicile de dezvoltare peste tot în lume. Însă, BEI este cea care acordă 40% din uh, fondurile folosite în fiecare an. Noi am constatat în rapoartele privind uh, activitatea BEI că totul se reduce la volume, ținte de volume și acestea sunt destul de nesănătoase. Nu se pune accent pe calitatea împrumuturilor acordate. În mod clar, BEI are un rol foarte important și dacă este o bancă a Uniunii Europene, atunci ar trebui să putem să-i stabilim o oarecare direcție orientare. Și um, poate că ar fi bine ca la operațiunile bancare să scruteze și calitatea creditării, nu doar cantitatea. Mulțumesc, Rob. S-a mai uh, vorbit despre prealocarea aceea de 10 miliarde de euro. Cum vor fi cheltuiți banii în mod responsabil? Pot fi cheltuiți și în Europa de Vest? Răspunsul final este nu, acești bani în continuare rămân la fondul de coeziune, deci se aplică regulile din acest fond de coeziune. Suma va fi uh, administrată de aceeași agenție care administrează fondul de coeziune. Deci nu se mută pur și simplu banii. Nu înseamnă că dacă ei sunt parte din facilitatea pentru interconectarea Europei, pot fi cheltuiți oricum. Se aplică aceleași condiții. Era important de spus. În ce privește caracterul transfrontalier și cât de mult se va cheltui pe partea transfrontalieră, în uh, noile orientări există o listă de proiecte, dar nu știm însă clar cum vor fi cheltuiți acești bani. Însă regulile și orientările privind uh, prioritizarea acestor uh, proiecte arată clar că se va pune mare accent pe caracterul transfrontalier, însă nu știm cum va funcționa în practică, cum ne putem asigura că banii sunt acordați în prioritatea acestor tipuri de proiecte. Obiectivele strategice globale merg în această direcție, însă ce se întâmplă pe teren, la fața locului, e o altă poveste. Poate că ne-am putea baza pe controlele ex post, însă nu e suficient să ne bazăm pe ele. Cele ex ante sunt la fel de importante. Probabil că n-am răspuns la toate întrebările, îmi cer scuze. Mă opresc aici just hang on a minute, Michael, so he can be here all day. Michael, dacă îmi permiți. Da, o întrebare specifică. Aveți aici niște concluzii pe uh, perioada 2009-2010 și câteva proiecte prioritare care sunt în urmă și um, finanțarea cu prioritate. Președintele Michael, ai o întrebare? La întrebarea mea nu s-a răspuns despre experiențele pe care le aveți în proiectele transfrontaliere. Câte asemenea proiecte au fost? Toată lumea vorbește despre faptul că plus valoarea europeană se află în asemenea proiecte transeuropene, însă acestea nu se fac. Și eu aș fi vrut să ne spuneți cum stau lucrurile cu acele rute actualizate sau cele care sunt construite acum. Clarify the two... Yeah. Președintele, bun, o să vă rugăm să ne clarificați aceste uh, îndoieli. Să știm unde merg banii. I, I, ich habe auch noch eine no, ganz andere Frage the Nein, Toată lumea se bagă pe fir. Și eu am avut o întrebare despre use it or lose it și despre plus valoarea europeană, că există aici o contradicție și acest lucru este foarte important. Acest principiu de use it or lose it uh, nu a intrat uh, um, în mare măsură în atenția noastră, pentru că nu acesta era scopul uh, revizuirii noastre sau raportului. Deci nu pot să vă dau un răspuns la această întrebare. Putem însă să o examinăm și să includem ceva în raportul scris. Cât privește proiectele transfrontaliere, este clar că în perioada actuală de finanțare avem o problemă aici. Și acest lucru a fost uh, menționat ca problemă în uh, revizuirea noastră. Una dintre propuneri era să se acorde mai multă prioritate proiectelor transfrontaliere. Una dintre probleme este că uneori e dificil să coordonezi acest tip de proiecte și uh, să declar pur și simplu că ele vor reprezenta o prioritate nu e suficient. E nevoie de pași suplimentari pentru a asigura că aceste proiecte transfrontaliere se vor face. Da, există proiecte prioritare care sunt în urmă, nu sunt în grafic și nu este suficientă finanțare pentru ele. Nu știu dacă e valabil însă pentru toate, unele au demarat deja și eu însumi am fost implicat în anumite proiecte prioritare și știu că unele nu au putut fi lansate din cauza finanțării insuficiente, deci, da, există o legătură clară între cele două aspecte. Dacă nu ai destule resurse, cum poți face finanțarea? Sper că v-am răspuns. Președintele, mulțumim foarte mult. Le-aș spune atât domnului Vanesen cât și domnului Bailen că a fost uh, fascinant pentru noi să auzi, să ascultăm această prezentare. Știu că studiul dumneavoastră este doar în faza de proiect, nu e final și presupun că se mai pot adăuga tot felul de lucruri sau chiar scoate. Mă bucur să văd că deputații au atât de multe întrebări și Poate că ne veți spune că suntem politicieni, însă mulți dintre noi suntem îngrijorați de faptul că riscurile sunt suportate de societate, iar profitul e încasat de privați. Dacă doriți să primiți mai multe informații în legătură cu cele discutate, nu ezitați să-i contactați pe cei doi invitații ai noștri și vă vor răspunde la întrebări în detaliu. Vreau să le mulțumesc amândurora pentru că au venit și ne-au dat explicații. Să știți că eu n-am mai întâlnit pe nimeni care să fi lucrat la una dintre agențiile de rating până acum. Vă amintiți că acum două săptămâni la Strasburg vituperam împotriva lor? Iată, deci, astăzi am avut o premieră. Așteptăm să vedem versiunea finală a raportului dumneavoastră și sperăm să ținem contactul între dumneavoastră și membrii. Mulțumesc! Okay, so Antonio, you now know everything. Președintele, Antonio, cred că acum, după ce ai aflat tot ce trebuie să știi despre obligațiunile de proiect, Antonio, dacă vrei să îi contactezi cu privire la obligațiunile de proiect, um, domnul Bainsi este încântat să discute cu tine bilateral. Așadar, mergem mai departe la următorul punct, avizul lui Antonio Cancian referitor la obligațiunile de proiect. Vă amintesc că Comisia pentru Bugete dorește o procedură accelerată. Nu avem încă disponibile toate versiunile în toate limbile, dar cu toate astea trebuie să ne mișcăm rapid. Antonio, ai cuvântul. Grazie Presidente, ascultat-o volentieri. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare plăcere cele spuse în sală, însă cred că avem nevoie de mai mult timp pentru această dezbatere. De fapt, nu m-au mulțumit răspunsurile la întrebările pe care le-am adresat invitaților noștri. Aștept răspunsuri mai elaborate, așa că aș prefera să mă întorc pe aceste chestiuni și cred că și atacul cu privire la B merită replică. Domnul președinte, Uh, invitatul nostru mi-a spus foarte clar că dacă cineva dorește o clarificare sau mai are întrebări, acesta vă va răspunde prin intermediul secretariatului cu mare, mare plăcere. Așa că există această posibilitate, bine? Da, mulțumesc. Să ne întoarcem la subiectul nostru, care e de fapt o continuare a ceea ce tocmai am ascultat. cred că e ceva ce trebuie analizat cu mare atenție. Chiar dacă ne aflăm încă în stadiul pilot al obligațiunilor de proiect, e totuși ceva ce devine o fixație în mințile noastre și în abordarea pe care o avem. vorbind de o nouă inițiativă. Acestea sunt finanțate din bugetul pentru TNT și pentru programul cadru pentru competitivitate și inovație. Această inițiativă va fi implementată de BEI, adică este garantată emiterea de obligațiuni de, de către companiile din pro, implicate în proiect. E un punct foarte important să știm care este relația. Cadrul încă nu e adecvat pentru a face față situației financiare în care ne aflăm acum. Deci, așa cum am spus, e vorba de emitere de obligațiuni de către companiile din proiect. Acestea sunt implementate prin intermediul BEI și se vine cu capital pentru realizarea infrastructurii. Este un prim pas foarte bun. Răspunde cerințelor care există pe piață și răspunde cerințelor, cerințelor părților implicate care au fost implicate în consultația, consultarea lansată de comisie în aprilie anul trecut. E important ca în acest stadiu să vedem care proiecte sunt pregătite și destul de avansate, ce fel de strategii sunt disponibile pentru viitoarea utilizare a acestui tip de instrument financiar. Trebuie să acționăm cu mai multă rapiditate pentru că ne aflăm în perioada pilot până în anul 2013, iar apoi trecem în perioada 2014-2020 ne întoarcem la octombrie 2011. Și deja am pierdut mult timp, așa că e timpul să ne mobilizăm. Sper că vom primi aprobarea cât de, posibil, cât de repede posibil. Apoi, e nevoie de mai multe dispoziții financiare, mai mult de, e nevoie de mai mulți bani decât cele 230 de milioane. O mare parte din uh, acești bani vin din bugetul nostru și cred că s-ar, putea s-ar fi putut depune mai multe eforturi. Această alocare ar fi putut fi mărită. Cred că trebuie să fim puțin mai ambițioși. Așa cum puteți să vedeți în acest aviz, care sper că va fi tradus în curând în toate limbile de lucru, dacă suntem realiști, atunci putem spera să implementăm rețeaua doar din acest buget de 21,7 plus 10 pentru facilități banii care există prin facilitat, prin Connecting Europe Facility nu sunt suficienți pentru implementarea rețelei de bază. Așa vor, dacă acționăm așa, vom putea să-i plătim și pe investitori în termenii, care, în termenii care au fost prevăzuți în ceea ce privește construcția infrastructurii. Apoi trecem la un alt, la următorul pas. După aceea, dacă vor exista câștiguri încă de pe timpul implementării proiectelor. Până acum se foloseau mijloacele publice, diferite tipuri de ajutoare despre care s-a vorbit. Acestea erau acordate pentru părțile care lipseau. Existau niște condiții dramatice în ceea ce privește aceste mijloace publice. În același timp trebuie să încercăm să sprijinim creșterea economică în Uniunea Europeană, dar există și aceste măsuri de infrastructură care trebuie să ne ajute să găsim o cale de ieșire din această situație. Apoi, aceste obligațiuni de proiect sunt cele care pentru companiile implicate în proiecte trebuie să fie disponibile. Însă, în același timp, și Uniunea Europeană mai poate interveni cu diferite mijloace și instrument, instrumente pe care le are. Vorbim despre bani care sunt prevăzuți pentru diferite intervenții, pentru măsuri în domeniul infrastructurii. Iar noi, comisia noastră, putem să definim aceste caracteristici în liniile directoare despre care discutăm acum. Deci va avea loc o negociere între Consiliu și Parlament. Nu trebuie să acceptăm prioritățile care ni se impun, trebuie să le alegem noi. Apoi e nevoie de o guvernanță sporită, am ascultat și discuția de ieri în cadrul TNT, e nevoie de un rol consolidat al coordonatorilor europeni. Iar după aceea, pe termen scurt, cred că putem să ajungem la țelurile propuse. Lăsând la o parte toate aceste instrumente financiare despre care am auzit și cele despre care vom mai auzi, acesta este cadrul în care trebuie să ne mișcăm. Fie folosim banii, fie banii vor dispărea. Așa am avea posibilitatea să acționăm uh, singur, fără să recurgem la parteneriatele public-private. Însă aceste mijloace care sunt nu sunt suficiente și faptul că vrem să ne adresăm uh, piețelor financiare pare bun, însă nu observăm nimic concret. De aceea bunăvoința e interpretabilă. Vorbim despre multe tipuri de instrumente de finanțare, însă e nevoie și de voință. Dacă voință nu există, atunci nu există nici posibilități tehnice de a înlocui voința. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Ayala Sender din partea SD. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Cancian pentru studiu și pentru prezentarea acestui nou instrument care, într-o anumită măsură, va duce la relansarea fostelor instrumente, nu mai amintesc exact numele lor. Deci vorbim despre o nouă etapă în finanțarea pentru aceste proiecte. Aș dori să spun că sunt de acord cu faptul că trebuie să generăm noi forme de finanțare cât de repede posibil, astfel încât aceste proiecte să fie implementate. E de asemenea important să îi identificăm pe primii investitori. Am câteva întrebări. Prima are de a face cu această etapă pilot. Ar fi oare posibil să începem să identificăm tipurile de proiecte cărora îi se poate aplica această fază? Vorbim doar despre coridoare care primesc și finanțare adițională sau vorbim doar despre proiectele care se încadrează în rețeaua de bază? Va fi de asemenea posibil să ne adresăm și proiectelor care sunt finanțate în cadrul național și anume mă refer la proiectele din rețeaua extinsă. Acest lucru va fi important dacă ne dorim să găsim mai mulți investitori pentru viitor. O a doua întrebare are de-a face cu felul în care se dezvoltă proiectele. va fi posibil să ne bazăm pe experiența din proiectele inițiale, astfel încât să ne să abordăm noile proiecte, să ne folosim de experiența care există în BEI. Adică să vedem care sunt țările care ezită și sunt reticente față de aceste for noi forme de finanțare. Probabil acestea trebuie să se restructureze, să se readapteze, să devină mai active în ceea ce privește proiectele TNT pe baza celor 10 uh, miliarde de la bază. Da, știu că ne aflăm într-o fază pilot, dar vorbesc acum despre o fază ulterioară. Vom putea să adăugăm noi elemente atunci când vorbim despre pregătirea proiectelor pentru finanțare? Mă refer aici la faza de pregătire, tot ținând cont de experiența pe care o avem. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul de Bacher și eu îi mulțumesc raportorului. Cred că obligațiunile de proiect și asemenea inițiative sunt vitale pentru a obține capitalul de care avem nevoie pentru infrastructură. În trecut am văzut că finanțarea din sectorul privat e inadecvată. Este inadecvat atunci când vedem care sunt posibilitățile bugetare în statele membre. Finanțarea privată este vitală. Disciplina financiară este și ea foarte importantă în sectorul privat, așa că noi sprijinim foarte mult această abordare să începem proiectul pilot cât de repede posibil. Cred că toți cei care se află aici și cred că și investitorii privați vor avea o reacție foarte pozitivă la această inițiativă. Există niște chestiuni legate de transparență, de implementare și de anumite aspecte legate de obligațiunile de proiect. De aceea trebuie să-i cerem comisia să facă o evaluare cât de repede e posibil să vedem exact cum stă situația. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu această inițiativă privind obligațiunile de proiect. Nu putem să le scăpăm din vedere. Nu putem să-i speriem pe investitorii privați care sunt atât de importanți pentru aceste tipuri de investiții publice în viitor. Așa că am dori ca lucrurile să se pună în mișcare cât de curând e posibil în ceea ce privește faza de proiect și în același timp avem nevoie de o evaluare din partea Comisiei. Trebuie să vedem cum putem să asigurăm sectorul privat că poate să investească în acest tip de proiecte. Doamna Lichtenberger, mulțumesc! Da, aceste obligațiuni de proiect sunt din punctul meu de vedere și din ce am auzit până acum, un instrument care nu este cel potrivit pentru toate tipurile de proiecte, iar domnul raportor a spus acest lucru. Atunci când vorbim despre un timp îndelungat până se va reuși ajungerea la profit, atunci trebuie să ne punem următoarele întrebări. Cine plătește și cine obține profitul? E ceva ce nu are întotdeauna o legătură și nu rămâne întotdeauna legat. De aceea aici întâlnim o problemă. Și vă dau o, un exemplu. În Tirol s-a construit autostradă, însă cei care au profitat nu au fost locuitorii din Tirol, ci cei din München și din Milano care au profitat de pe urma acestei construcții. Așa că există anumite greutăți pentru investitorii privați. Dacă vorbim doar de construcție, atunci uh, povestea cu totul alfa, alta, însă vorbim aici de utilizare. Și da, există o problemă foarte mare. Când uh, sunt probleme pentru investitorii privați. Așa că trebuie să fie foarte clară care este legătura, cine are de câștigat. Trebuie să cunoaștem legătura directă, pentru că pe cale indirectă lucrurile nu merg. Deci nu vorbim doar despre o construcție. Construcția care se face trebuie să vină cu o valoare, cu o valoare europeană. Fie, fie că vorbim de autostradă, autostradă transfrontalieră, tot timpul ne confruntăm cu această întrebare. Și de aceea, pentru mine, această poveste cu euroobligațiunile ține și de subiectul pe care îl discutăm acum. Trebuie să avem niște definiții clare. Care sunt criteriile ce ne dorim să facem? Apoi, trebuie să vedem cu ce fel de stimulente se poate veni și în ceea ce privește datoriile pentru statele membre implicate. De exemplu, dacă Germania se îndatorează, Austria se îndatorează și alte două state profită, din nou ne aflăm într-o situație dificilă și mai ales dacă vorbim despre profit care vine abia peste 30 de ani. Din nou avem încă o problemă. Dacă ne gândim la economia reală, atunci ajungem la această situație. Aceasta e importantă pentru noi. Dacă ne gândim pur și simplu la profit, situația stă altfel. Putem să trimitem banii de mai multe ori, mai mulți vor câștiga. Însă dacă ne gândim la un efect real în economia reală, atunci dăm de greutăți dacă nu sunt foarte clare de la început condițiile și dacă acestea nu sunt definite așa cum trebuie. S-a vorbit despre o guvernanță consolidată și despre credibilitatea piețelor. Aceste puncte sunt foarte importante pentru mine. Da, credibilitatea este foarte importantă. În evaluarea instrumentelor financiare din Uniunea Europeană am văzut ce importanță are acest concept. Piețele au fost uh, pedepsite pentru că nu aveau credibilitatea de care era nevoie. E clar că evaluarea constituie un instrument. Însă, trebuie să vedem și care este performanța investitorilor, care e dimensiunea proiectului și apoi când va apărea profitul. Dacă nu ținem cont de toate aceste detalii, atunci lucrurile pot să meargă foarte prost. Organismele de finanțare la nivel internațional sunt foarte interesante, interesate să știe când se va înregistra profit sau când vor fi suportate costurile cât, cât de credibilă e finanțarea, ce se poate finanța pe termen lung. De aceea eu am dubii. Am dubii că ne îndreptăm undeva cu aceste obligațiuni de proiect. Deci e nevoie de niște criterii foarte clare care să ne fie explicate de comisie. Ce avem până acum din punctul meu de vedere, și l-am mai arătat și, și am mai vorbit și cu alții, eu cred că ceea ce avem până acum nu ar motiva pe nimeni să se implice din punct de vedere financiar. Domnul Groș are cuvântul. Mulțumim, mulțumesc domnului Cancian pentru raport. Am câteva întrebări de ordin tehnic. Criteriile de alegere, dacă am înțeles bine, în această fază pilot, sunt aceleași care sunt folosite și în cadrul TRANT, TNT ă, și nu ceea ce ne așteaptă pe viitor. Însă colaborarea, mai ales cu Banca Europeană de Investiții, se află în schimbare. Nu doresc să fiu la fel de critică antevorbitoarea mea în ceea ce privește acest studiu, însă aș vrea să știu care va fi rolul Bay. Va, fi, va avea un rol de, cont, de control, va fi, foar, va fi foarte atentă Banca Europeană de Investiții în alegerea proiectelor, uh, sau se va ține cont de criterii, de criteriile pentru alegere și apoi de criteriile financiare. Toate acestea vor fi controlate de BEI și apoi se va lua o hotărâre. Aceasta ar fi o prima întreb o prima întrebare. Apoi mai există și alte instrumente în care funcționează în paralel. Pot acestea să fie combinate în cadrul proiectelor sau se exclud reciproc? O a treia întrebare. Mă bucur că aud de un efect de de pârghie cu un procent foarte ridicat, m-a bucurat să aud acest lucru, însă trebuie să mă întreb dacă această funcție de pârghie mai poate fi evaluată la fel ca în trecut și astăzi. Colegul Cancian, dacă am înțeles bine din raportul acestuia, eh, dumnealui dorește să meargă cu un pas înainte cu proiectele, cu instrumentele care există deja. Obligațiunile de proiect ar putea să ducă la o reducere a riscurilor, dar s-ar putea și ajunge la o finanțare directă în infrastructură. Aș dori să știu câte ceva despre responsabilitatea celor, acelora care fac acest pas. Cine răspunde? Comisia Europeană sau societățile care conduc proiectele și anume instituțiile private? Mrs. Meissner. Doamna Meissner. Ja, danke schön. Mulțumesc! În primul rând, cred că perioada 2012-2013 e faza proiectelor pilot. Această fază se desfășoară deja. Însă trebuie să ne grăbim dacă dorim să reușim să facem ceva. E deja un proiect foarte, am, foarte ambițios. Oli Ren spunea că da, din cele 32 de milioane investite putem să facem ceea ce ne-am dorit. Am o întrebare directă pentru comisie. Dacă dacă într-adevăr se pot aduna atât de mulți bani, pentru că până în 2013 trebuie să ne fie foarte clar. Însă nu ne lipsesc încă foarte multe, ne lipsesc foarte multe și în cadrul Connecting Europe Facility. Apoi am înțeles bine cele peste 200 de milioane vor veni în diferite tranșe pentru proiecte care pot fi acoperite de sumă, însă pot fi realizate din punct de vedere al timpului aceste proiecte. Se implică aici și BEI și apoi trebuie să mai fie atrași și alți investitori, așa, investitori, așa am înțeles eu situația. Am înțeles bine? Ce fel de proiecte pot să fie acestea? Comisia ar trebui să ne răspundă. Thank you. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul comisiei, aș vrea să fac și eu o observație către domnul raportor, domnul Cancian. În special mă voi referi la ce spunea domnul Bain în răspunsurile la întrebări dacă aceste obligațiuni de proiect sunt așa un succes răsunător, de ce până acum instituțiile financiare și-au exprimat doar o abordare precaută și nu s-au angajat în niciun fel? Eu am fost unul dintre cei uh, prezenți uh, când domnul Barosu spunea că obligațiunile de proiect sunt uh, soluția miracol pentru orice. Și am avut uh, și o mm, întâlnire în care ne-am întrebat dacă aceasta este cea mai bună soluție. Uh, Sigur că obligațiunile de proiect sunt bune dar și PPP-urile sunt bune, dar uneori uh, se abuzează de acestea. Însă există și calea tradițională de a obține bani și de a plăti proiecte, care se pare că revine la modă, asta după ce s-a demodat. Uh, deci cred că este un cerc uh, vicios în care totul trebuie să fie luat în considerare. Eu unul uh, sunt un pic în, am fost un pic îngrijorat că aceste uh, bonduri de proiect erau un fel de um, panaceu universal. Acum, cine vrea să vorbească din partea comisiei? Trebuie să vă hotărâți care vorbește din partea comisiei. Uh, Brian, este în regulă dacă vorbim fiecare pe scurt, să înceapă colegul meu și după aceea să intervin eu? Da, sigur, știu că oricum tu ești expert uh, în orice și apreciez foarte mult asta, John. Mulțumesc. Îmi cer scuze că o iau înainte. Cred că din prezentarea studiului uh, de mai devreme a reieșit un lucru și anume experiența cu finanțarea TEN de până acum a arătat că există uh, blocaje în acest sens. Unele sunt legate de probleme administrative, lipsă de coordonare și așa mai departe. Uh, însă finanțarea insuficientă a proiectelor a fost uh, evidențiată ca o problemă și în studii anterioare. Acesta este un aspect pe care încercăm să-l rezolvăm uh, prin uh, obligațiunile de proiect. Această inițiativă are ca scop atragerea investitorilor instituționali, companii de asigurări, fonduri de pensii, adică instituții care au bani de investit pe termen lung și noi încercăm să le atragem în uh, finanțarea infrastructurii pentru a completa sau chiar pentru a înlocui uh, finanțarea din credite bancare care exista în trecut băncile furnizau uh, credite și finanțare pentru proiecte în trecut, dar uh, de ce nu ne vor mai da atât de mulți bani pe cât ne așteptam în viitor? În, parția, în parte pentru că se, s-au confruntat între timp cu criza. Uh, Băncile au fost principala sursă de credite în trecut, însă după crize și-au schimbat comportamentul și au schimbat reglementările bancare. Astfel că s-au schimbat și stimulentele. Studiul a menționat acest lucru și la fel și unii dintre vorbitorii uh, din această dupămasă. Noi încercăm să completăm această, aceste instrumente de finanțare pentru infrastructură și parțial încercăm să substituim uh, finanțarea în scădere din sectorul bancar. Un uh, eurodeputat a menționat adineauri că aceasta nu este o soluție pentru toate proiectele. Exact așa și este. Nu este o soluție uh, pentru toate proiectele, nu este o soluție universală unele proiecte vor putea fi finanțate astfel, altele însă vor fi finanțate de piețele de capital și în alte cazuri în care acest lucru nu este posibil, finanțarea prin granturi sau prin subvenții uh, poate să fie o soluție, dar în plus vor exista și alte forme de finanțare. Oricum, uh, ținta noastră va consta în unele proiecte pentru care va trebui să atragem și alte surse de finanțare. Acesta este elementul central legat de obligațiunile de proiect. Evident, acestea nu vor rezolva toate problemele legate de PPP-uri sau de finanțarea infrastructurii sau funcționarea BEI. Am văzut că au existat și discuții pe această temă a BEI-ului. În această fază pilot am ales Bay ca și partener și cred că nu există alternative mm, ușor de găsit la BEI. Credem că BEI are o experiență îndelungată în finanțarea de proiecte, inclusiv proiecte prioritare. Apoi s-a menționat posibilitatea de a monitoriza și de a dezvolta proiectele. Uh, BEI uh, poate să ofere acest sprijin și, de asemenea, poate să completeze contribuțiile noastre bugetare, preluând și o parte din riscuri și atrăgând uh, și alți investitori, precum companii de asigurări și uh, fonduri de pensii. Acestea nu ne bat acum la ușă să ne dea bani și de aceea cineva trebuie să facă efortul de a le atrage. Și uh, Incertitudinile create de întârzierile din acest proiect reprezintă unul dintre motivele pentru care investitorii nu sunt atrași. Agențiile de rating vor să afle mai multe detalii și, evident, și investitorii vor să facă acest lucru. Investitorii sunt chiar mai importanți decât agențiile de rating și pe ei vrem să-i atragem dar nu putem vedea detaliile decât dacă proiectele sunt aprobate. Așadar, acest tip de finanțare este uh, alocată pentru anumite proiecte au devenit mai importante după criză decât înainte de criză și da, reprezintă o sursă suplimentară de finanțare. În ceea ce privește propunerea specifică a domnului Cancian, în uh, situația actuală, trebuie să plafonăm expunerea bugetară propunerea ca UE să emită obligațiuni creează niște sarcini, uh, grevează de sarcini uh, bugetul Uniunii Europene și cred că bugetul UE uh, nu este construit în așa fel încât să-și asume astfel de obligații pentru viitor și de aceea am, folosim acest sistem de plafonare pentru a ști exact care este uh, povara asupra bugetului Uniunii Europene propunerea uh, prevede uh, un lucru diferit și anume extinderea acestor obligații pe un termen mai lung. Și, prin urmare, în faza pilot nu putem să adoptăm o astfel de soluție. După cum știți, creăm deja niște mm, angajamente uh, pe buget pentru intervențiile pentru criză. Eu mă ocup de ESFM, emit obligațiuni pentru Irlanda, Portugalia, uh, pentru România acum câțiva ani. În aceste cazuri creăm astfel de obligații pentru situații uh, de urgență, însă nu există pe piață o marjă foarte mare pentru um, gestionarea acestora. Deci nu putem să mergem deocamdată în această direcție. Trebuie să stabilim un plafon și trebuie să știm care este expunerea bugetară, pentru că altfel vom expune Uniunea la riscuri financiare. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș vrea și eu să completez uh, cu privire la proiecte, pentru că s-au pus întrebări legate de tipurile de proiecte care vor fi susținute cu uh, obligațiuni uh, de proiect. Sigur, obligațiunile sunt doar un element uh, din instrumentarul de finanțare. Și un mesaj important este că o modalitate de a aborda proiectele este o combinație de uh, finanțare. Și cred că sunt multe de făcut în acest sens. Putem să discutăm cu promotorii proiectelor, astfel încât să ne asigurăm că aceștia cunosc uh, faptul că sunt disponibile mai multe instrumente de finanțare și vrem să um, ne asigurăm să, că, acest, că aceste proiecte sunt pregătite uh, și eligibile pentru finanțare. În faza pilot, proiectele vor fi uh, proiecte pe rețeaua extinsă TNT și pe rețeaua centrală. Poate că proiectele inițiale sunt proiecte care sunt deja în curs de pregătire iar uh, Bay uh, discută cu dezvoltatorii de proiecte astfel încât uh, să vadă care dintre acestea poate folosi în mod corespunzător obligațiune de proiect. Oricum, pe viitor vrem să lucrăm la um, un portofoliu de proiecte mai strategice care să se încadreze în rețeaua centrală și vom vedea în ce măsură vom putea utiliza obligațiunile de proiect. Sigur că putem să folosim și alte instrumente LGDT sau uh, alte uh, proiecte cu finanțare naționale sau de la bugetul Uniunii Europene. Dacă este posibil, uh, vom face acest lucru în faza pilot, chiar dacă aceasta va fi foarte scurtă și va trebui să analizăm împreună cu BEI rezultatele acestei faze pilot Iar dacă nu va exista o suficientă maturitate în faza pilot, va exista posibilitatea finanțării prin, uh, prin CEF care prevede instrumente de finanțare inovatoare. Am propus 200 de milioane pentru transporturi din, cazul, uh, din cadrul finanțării TNT și din discuțiile cu Banca Europeană de Investiții credem că este o sumă rezonabilă pentru proiectele care vor veni în faza pilot. Și ulterior vor fi puse la dispoziție sume mai consistente în cadrul CEF în următoarea perioadă de uh, programare. Acestea fiind spuse, cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. De fapt, aș dori să mai fac un comentariu cu privire la guvernanță și la procesul decizional. Am discutat deja în această comisie cu o altă ocazie. Coleg, așa cum spunea și colegul meu, uh, BEI este cea care își asumă riscul rezidual. Deci, practic, decizia referitoare la proiect va fi luată de BEI iar responsabilitatea instituțiilor europene și responsabilitatea Comisiei Europene este să mm, pregătească proiectele astfel încât banca să le poată selecta și să le poată finanța în beneficiul schemei de investiții. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru acest document, pentru că obligațiunile de proiect uh, sunt foarte importante Timpul este foarte scurt și în Parlament și Consiliu, însă mă bucur că am avut această discuție pentru că ne ajută să popularizăm acest instrument și să sperăm că în vară faza pilot va putea să înceapă. După adoptare vom uh, reveni și vom informa această comisie cu privire la proiectele selectate în faza pilot vom discuta lecțiile învățate și ne vom folosi de acestea pentru a discuta. Domnule Cancian, vreți adăugați ceva pe scurt? Cred că e important să adaug și eu câte ceva, pentru că intenția mea în cadrul acestui raport nu a fost să ne lansăm pe piață ca Uniune Europeană. Ideea era să adoptăm uh, aceste dispoziții cât mai curând posibil, dar am vrut să deschid dezbaterea pentru a vedea dacă putem să promovăm uh, aceste societăți pe piață sau dacă vrem să mergem direct pe piață ca Uniunea Europeană, pentru că în, acest caz lucrurile sunt complet diferite. Aceasta este dezbaterea pe care am vrut să o mm, deschid astăzi. Se pare că putem să stabilim niște priorități uh, în uh, ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, însă până la urmă compania este cea care merge pe piață, nu noi mergem pe piață pentru a strânge capital, pentru a obține finanțare. Dacă luăm 200 de milioane de euro, acești bani vor fi împărțiți între obligațiunile de proiect și LGTT. Dar dacă luăm uh, bani dintr-o parte și îi dăm în altă parte, dacă schimbăm echilibrul, uh, atunci vom uh, atrage mai mult capital privat. Însă întrebarea este câți bani sunt disponibili. Deci noi acum încercăm să înțelegem dacă există voința de a atinge acest obiectiv foarte important și anume să se emită ob- obligațiuni. În 93, Jacques Delors a lansat două instrumente de obligațiuni convertibile. A mers pe piață cu aceste obligațiuni europene pe termen lung pentru a promova proiecte de infrastructură strategice. Și, bineînțeles, uh, au fost emise obligațiuni uh, convertibile pe termen lung garantate de Banca Europeană de Investiții, lucru pe care îl discutăm și astăzi aici. Chiar și la vremea respectivă, Jacques Delors prevăzuse uh, această posibilitate de emisiune directă. Aș vrea să știu dacă există o voință politică, independent de faza pilot. Ne aflăm așadar în faza pilot, dar încercăm să găsim un sens mai larg al acestor instrumente financiare. Sigur, este, acestea sunt instrumente atractive, însă nu înțeleg exact Cum uh, ne vor ajuta acestea să acoperim toate opțiunile? Cum vom obține bani dacă nu mai sunt disponibile fonduri publice? Aceasta este întrebarea cea mai importantă. banii pot fi recuperați uh, abia la următoarea licitație. Deci cam aceasta este situația în care ne aflăm în momentul de față. Termenul pentru depunerea amendamentelor este, de, este 16 martie, votul în Comisia de Transporturi va fi pe 27 martie, iar votul în Comisia de Buget pe 24 aprilie. Deci 6 martie uh, vot și vot în transporturi pe 27. Mulțumesc, domnule Cancian. Acum uh, trecem la întâlnirea coordonatorilor. Vom începe cam în 10 minute. Luăm o scurtă pauză până atunci. Așa că dacă nu trebuie să fiți în sală, vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc o seară bună.